Good morning everybody, my dear colleague. Bună dimineața tuturor, stimați colegi. Cred că suntem suficienți în sală pentru a începe lucrările noastre. Aș dori să subliniez că e ultima dată din acest mandat când comisia noastră se întrunește E o zi foarte importantă, ordinea de zi este foarte încărcată, avem uh, foarte multe voturi. Aș dori să vă reamintesc și să repet, deci, că după sesiunea de dimineață, în timpul uh, pauzei de prânz, vom avea o fotografie de grup, o fotografie de grup a comisiei noastre. Aș dori pe toți să vă invit, după încheierea ședinței, Uh, cred că o să fie și un cocktail acolo. Și, ca să nu mai pierdem timpul, putem trece la punctul 6. Uh, schimbările climatice încep să se simtă, uh, e foarte, sper că aerul condiționat va începe să funcționeze cât mai repede. Punctul 6 e vorba de adoptarea unui corrigendum. Aș dori să-i dau cuvântul rapoartoarei, Avril Doyle și după aceea vom avea un vot simplu. Avril, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest corigendum vizează două amendamente de procedură tehnică. Uh, juriștii lingviști ne-au cerut să clarificăm textul la două articole și să îl uh, um, modificăm în funcție de ce am convenit, cu Consiliul. 11a participarea la sistemul ETS prin participarea tuturor de a face tranziția între faza 2 și faza 3. La fel, clarificăm că regulile în ce privește tipurile și cantitățile de credite CDM, se, uh, mecanisme de dezvoltare curată, se aplică tuturor. Apoi, articolul 24 din articolul inițial, din raportul inițial, introduce procedura de comitologie cu control pentru uh, optinul de noi gaze și activități. Noi, Parlamentul, doream acest lucru. Nu se uh, face referire explicită la revizuirea ETS. Noi ne bazam pe, comito- pe comitologie. Deci, astfel, procedura de uh, comitologie cu control este procedura principală care se aplică. Deci e vorba de două amendamente tehnice uh, solicitate de juriștii lingviști, deci vă rog să votați pentru. Mulțumesc foarte mult. Avril, declarația ta este foarte clară, deci putem să trecem la vot. Așteptăm câteva secunde, doar vă rog să vă pregătiți cartelele de vot pentru că avem vot electronic. Cine este pentru? Da, da, trebuie să deschidem votul, vot electronic. S-a deschis votul. de vedere că e primul vot, voi aștepta puțin. A votat toată lumea? Nu? Încă nu? S-a închis votul. Rezultatele s-au fost afișate 40 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Mulțumesc, Evril. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 6A, un alt corigendum. Și aș dori încă o dată ă, să dau cuvântul raportoarei, ă, domnului Grote, nu e în sală, din câte observ. nu avem uh, informații cum că ar fi probleme, deci permiteți-mi să uh, adoptăm acest corigendum. Deci deschid votul, vot electronic. Cine este pentru? A votat toată lumea. S-a închis votul 37 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Trecem acum la punctul 7. Raportor pentru acest punct este domnul profesor Antonio Stracatelis. Aș dori să rog dacă dorește să ia cuvântul, dacă nu, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu are rost să mai dezbatem acest punct, pentru că votul este foarte clar. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Pregătiți-vă listele de vot și cartelele de vot și putem începe cu amendamentul numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. ITRE 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Tracatelii și ceilalți. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, însă prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă, clar. I35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 25-26, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27, Adamu, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27, a doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. O 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, se adoptă de asemenea. ITRE 6. Cine e pentru? Împotrivă. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Următorul e caduc 31. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. Două amendamente identice, 34 și 37. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 cu un amendament oral al doamnei Ris. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 10 e caduc. Bun. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Solicitarea de respectare a regulamentului Evril Doyle. Următoarele trei amendamente 37, 38, 11 și 39 sunt legate între ele. Amendamentul meu și al domnului Peter Leie cade dacă 11 și 3 sunt adoptate. Aș dori să contestez acest lucru. Sau, dacă acest amendament e perfect compatibil cu celelalte două, aș solicita să fie votat separat și apoi să lăsăm serviciul să verifice și dacă e o problemă după aceea să supunem atenției. Da, sunt de acord, deci supun la vot. Totuși, uh, vedem uh, dacă 38-ul e votat și apoi uh, cerem serviciului juridic să decidă. Bun, deci 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Următorul e caduc și 39, cine este pentru? 39, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 12 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Cine este pentru? E caduc. 42. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 44. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Următorul e caduc. ITRE 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Itre 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Proiectul de raport, astfel uh, modificat prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Proiectul de rezoluție legislativă, cine este vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 42 persoane pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului profesor Tracatelis. Putem acum trece la punctul 8. Statistici referitoare la produsele fitosanitare. Văd că domnul raportor dorește să ia cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva săptămâni am discutat amendamentele pe care le-am uh, propus la acest proiect de regulament. Între timp, a avut loc o întâlnire tripartită cu Consiliul patru ședințe de lucru și trei uh, ședințe tripartite. Negocierile nu au fost ușoare. De mai multe ori am reușit la un acord, însă apoi ulterior a avut loc o dezbatere la Coreper și președinția cehă nu a respectat poziția adoptată inițial, deci raportorii din umbră au făcut front comun și aș dori să le mulțumesc pe această cale pentru cooperarea strânsă. Rezultatul este după cum urmează. Avem un pachet de aproximativ 40 de amendamente, amendamente de compromis și un amendament prezentat de domnul Ghiula Heghi. Am reușit să încheiem un compromis politic cu Consiliul, Consiliul și astăzi am, altfel am reușit să uh, salvăm elementele cele mai importante în prima lectură am încercat uh, să ne asigurăm că există o concordanță între acest proiect de regulament cu privire la statistici și pesticidele și că nu apar probleme Uh, decalaje cu celelalte regulamente, folosirea durabilă și comercializarea celorlalte produse. Am ținut cont de noul regulament care a fost votat în ce privește folosirea și folosirea statisticilor. Am ajuns la un acord cu Consiliul și cu la Comisia. Dacă Comisia face o nouă propunere cu privire la produsele biodestructive, după un studiu de impact Uh, la solicitarea Consiliului, Comisia va prezenta o propunere pentru a adapta regulamentul. Și din acest motiv mă bucur de faptul că pot să vă prezint această propunere de compromis semnată de toate grupurile politice și cred că astfel am reușit să finalizăm o etapă importantă în procesul legislativ și după votul din plenară Uh, ea va putea fi transpusă în plastică. Votul în plenară va avea loc uh, cel mai târziu în luna mai, probabil în luna aprilie. Vă mulțumesc, spune domn președinte. Sper că nu doresc raportorii din umbră să ia cuvântul pentru a putea trece direct la voturi. Așa cum s-a spus, avem 40 uh, de amendamente de compromis care vor fi votate împreună. Cine este pentru? aceste amendamente de compromis, pentru acest bloc de amendamente de compromis. Cine este împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul bloc este caduc și votul final, vot prin uh, vot electronic, s-a deschis votul. Așteptăm ca Ania Weisberger să ia loc. A votat toată lumea. Da. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Felicitări domnului raportor și celorlalți care s-au ocupat de acest dosar. Now let me move to probably the, the most difficult and Trecem acum la dosarul cel mai uh, dificil de astăzi, drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Am să dau cuvântul la început raportorului, domnului Bowis, pentru a face o scurtă declarație, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, va fi foarte succintă această declarație, pentru că aveți deja versiunea scurtă și versiunea lungă. A fost, într-adevăr, un proces lung, încă de când comisia noastră a preluat uh, dosarul asupra mobilității pacienților în urmă cu trei ani sau poate chiar mai mult. Și am votat acest lucru la plenară. Acum ne ocupăm de consecințele acestuia și de sentințele date de Curtea Europeană de Justiție pentru a oferi o siguranță juridică acestor sentințe, pentru a avea o claritate procedurală și pentru aceasta am făcut aceste propuneri. Sper că în felul acesta să îmbunătățim documentul prezentat de comisie și pot să spun că am ținut legătura și cu comisia și cu Consiliul de-a lungul președințiilor în timpul președinției franceze și acum în cadrul președinției cehe. Și uh, sunt foarte mulțumit de cooperarea pe care am avut-o cu responsabilii în domeniul sănătății și care s-au perindat pe la biroul meu pentru că o parte a sarcinii noastre era tocmai aceea de a ajunge la o propunere care să răspundă cerințelor statelor membre și ale Parlamentului. În al doilea rând, Indiferent de rezultatul votului, aș vrea să mulțumesc din suflet colegilor mei din această comisie, dumneavoastră, domnule președinte, pentru felul în care ați lucrat la acest raport și vă înțelege dacă spun că, în primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, care au încercat din răsputeri să îndeplinească aceste obiective pentru a ține cont de toate nevoile atât de diversificate ale colegilor din grupurile lor și care au fost întotdeauna deschiși pentru a primi ideile celorlalți. Aș vrea de asemenea să mulțumesc colegilor din grupul meu pentru ideile pozitive pe care mi le-au prezentat aici la Parlament. Aș vrea să aduc omagiul meu, în special uh, personalului care a lucrat cu mine, care a muncit ore îndelungate pentru a ajunge aici. Și, de asemenea, personalului raportorilor din umbră care au făcut acest lucru și secretariatului de la comisie. De multe ori subestimăm uh, munca pe care o fac asistenții noștri și aș vrea să le aduc acum omagiul meu pentru aceasta let, me, let me not drown out the uh, applause for our assistance. That... N-aș vrea să uh, acopăr eu cu vocea mea aplauzele meritate de asistenți. Și de asemenea aș vrea să mulțumesc consilierilor din uh, grupul meu și din, de la această comisie, special Geraldine, care ne-a ajutat foarte mult și de asemenea tuturor consilierilor care ne-au ajutat foarte mult atât în primul rând cât și din spate. Și în ultimul rând Aș vrea să mulțumesc unei doamne care, din punct de vedere tehnic, nu se mai află aici cu noi, deși a rămas până la capăt pentru a ajuta secretariatului, care se află chiar aici, la birou lângă dumneavoastră, domnule președinte. Și cu aceasta nu mai am nimic de adăugat. Aș vrea ca votul să vorbească de la sine în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule Bowis. Practic, mi-ați uh, luat cuvintele din gură pentru că vroiam și eu să-i mulțumesc lui Râmpi și aș vrea să mulțumesc încă o dată acestei doamne și să spun că ea părăsește uh, secretariatul nostru al comisiei și cred că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a-i mulțumi numele comisiei. Mulțumim! And be before we jump to the vote, uh... Și înainte de a trece la vot, Câteva cuvinte, pentru că știți că procedura a fost foarte dificilă, am luptat pentru competențele noastre. Suntem acum uh, sub uh, regula 47, cooperare întărită și în baza acestei reguli am hotărât să votăm acest raport fără amendamentele de la IMCO. E vorba de amendamentele 55, 56, 57. De asemenea, amendamentele 10, 8, 9 și 11 de la IMCO, care nu sunt compatibile cu câteva dintre amendamentele raportului nostru. De exemplu, 110, 133, care doresc să elimine considerentele de la IMCO și, prin urmare, nu pot fi uh, votate. Vă mulțumesc pentru înțelegere, a fost într-adevăr o procedură foarte complicată și vă rog să mă credeți că am luat această hotărâre doar în legătură cu amendamentele care să nu vină în contradicție cu filozofia întregului raport. Începem cu amendamentul 42, de fapt trei amendamente, 42, 43 și 44, care doresc să elimine uh, propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Patruzeci nouă. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 și FEM 1 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 și 52 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la 51 și 52. The vote is closed. S-a închis votul. 22 pentru, 30 împotrivă, se resping. Identice, 45, 3, 1, jurii 1 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Pe lista mea se află la pagina 7 amendamentul doamnei Doyle și domnul, uh, doamna Dal și domnul Blockland, 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice, 217-218 pentru, Împotrivă? Abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 219. Votăm 219 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 220, 221, 224 identice pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 222, uh, employment 29 econ 6 pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 27 împotrivă, se resping. 223 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la 225. The vote is closed. S-a închis votul. Cincizeci pentru, nimeni împotrivă. Poate că din cauza serviciului de ceai am avut această problemă. Se adoptă. 226 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Identice, 227, 228 și ocupare 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două sunt caduce, așa că trecem la Econ 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem pe următoarea pagină. ...238 al domnului Bowis și 239 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul este caduc. IMCO 24 pe pagina 11 pentru împotrivă vom face o verificare electronică pentru IMCO 24. The vote is closed. S-a închis votul, 22 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Ocupare 34 pentru, împotrivă. Cred că e aceeași situație, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Avem câteva amendamente identice, 255, 256, 257, 258, titre 11, FEM 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarele două sunt caduce. 260-261 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul este caduc. 263. Nu. Este de asemenea caduc 263. Trecem la 264. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Identice 266, 267, o 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice 271 până la 275. Împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice. 278, ITRE 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 identice, 279, Econ 12 și Ocupare 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice 280 și IMCO 26 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru acestea două. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 24, in favor, 30 against, it has been... 24 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Identice 284 și încă 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 29 is in favor. 285 IMCO 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice 285 IMCO 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 287 288. Okay, it was it was part of the previous identical with with the previous. Într-adevăr, erau parte a amendamentelor anterioare, deci s-au adoptat deja. Trecem atunci la 289 și 290 identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. 291 și ocupare 38 identice pentru împotrivă abțineri, se adop, se resping. 292 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică pentru 292. S-a deschis votul. The vote is gonna be closed. S-a închis votul. 44 pentru, 7 împotrivă. Se adoptă în mod clar. 293. Nu, acesta este caduc, spune președintele. Deci trecem la articolul 4.1a, 300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 301, 377, identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 302 și 313 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică pentru 302 și 313. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 35 împotrivă, se resping. Yeah, I put to the vote next uh, amendment 305, which is partly covered by. 305 acoperit parțial de compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la articolul 5. 303 și 314 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Câteva secunde de fericire. Trecem la pagina 25 în dosarul meu. I think we have time, so we, we can we can slowly Cred că avem destul timp la dispoziție, așa că nu trebuie neapărat să ne grăbim. Trecem la pagina 25, amendamentul 361, identic cu IMCO 35. Este votat ca un considerent, așa cum este pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. IMCO 35 pentru, împotrivă, Mă scuzați, spune președintele, IMCO 35 a 7. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Vom face o verificare electronică pentru IMCO 35, versiunea 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Econ 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 366 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru 366. S-a deschis votul. The vote is closed now. S-a închis votul și acum e clar. 48 pentru și 7 împotrivă se adoptă. Amendamente identice 367, 68, 69, 70 și ITRE 18. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se resping. 371 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. 371. We are checking three... Verificăm amendamentul 371. Vote is closed. S-a închis votul. 25 pentru, 31 împotrivă, se respinge. IMCO 36 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică. Să deschizi votul. We are checking code 36. The vote is closed. S-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, o abținere se respinge. Trei și doi și trei trei identice, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376, ocupare 49, econ 15, identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru 378. The vote is closed. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 379, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Următorul este acoperit deja de compromis. Așa că trecem acum la pagina 29, ITRE 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. On page 33. La pagina 33, Amendamentul 417, articolul 6, alineatul 3A, 9, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La pagina 35, amendamentul 425 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 426 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarele două amendamente sunt uh, înglobate direct. ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 427, 428, 429, ITRE 23 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 430 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 432 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 434 și 435, o eliminare a articolului 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 437 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 438 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice. 436 și IMCO 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 57, who's in favor? Ocupare 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 7, alineatul 1A, 9, 439, chetisinot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Yeah, next falls. And uh, so 442, Mrs. Krupa, who's in... 442, doamna Krupa, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Article 18. Uh, amendamentul 18 și INCO 43. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la pagina 40 pe documentul meu, amendamentul 467 Pagina 39 în cazul dumneavoastră, amendamentul 467, amendament la articolul 8, paramentul 2A9. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum Trecem uh, la pagina 42 în documentul meu, uh, amendamentul 481 Turmes și Aucăn, articolul 8, aliniatul 3A9, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarea pagină, 43. Amendament corporat direct, fără vot. Um, al amendamentului uh, Comisiei pentru Femei 21. Trecem acum la următoarea pagină, amendamentul 443, în paranteză 5, un amendament depus de doamna Ferreira și alții. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 23 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Și acum trecem la amendamentul 494 al domnului Fiolner. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum să vedem ce se întâmplă cu următorul amendament, dacă cade sau nu. Cade. Trecem la amendamentele 495 și I329. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 22 al raportorului. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul cade. Și trecem la articolul 8, aliniatul 5A, 5B, 5C, noi. Primul amendament este 497 a domnului Heghi. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 400. 98 cutire scortinez, scortines, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarele două sunt identice, 499 și 331. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica prin vot electronic. Vom verifica două amendamente identice, 499 și 331. S-a închis votul. 32 in favor, 23 against. It has been carried. Se adoptă. Următorul cade. 401, 501, ă, mă scuzați, cine pentru, împotrivă, abțineri, se Respinge. Identic cu ITRE 32 acesta. Acum trece la INCO 47. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două identice acum. 502 și ITRE 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Next. To be voted. Employment. Trecem la uh, amendamentul uh, Comisiei pentru Ocupare 67 pentru împotrivă abțineri. Vom verifica prin vot electronic. M plus 67, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 32 împotrivă, se respinge. 504 și IMCO 49, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica și acesta prin vot electronic. 504 and IMCO 40. Deci e vorba de 504 IMCO 49, s-a închis votul. 33 pentru 20 împotrivă se adoptă. Yeah. 505 și IMCO 48. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Urmează acum amendamentul Econ 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 506 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 509 Hegi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 510 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 511 și 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează trei amendamente identice, 512, M plus 68 și Econ 22. Mă scuzați, spune domnul președinte, am sărit peste un amendament. Vom putea acum amendament 508, Pereira și Vergnon cu unul în paranteză, e clar ce votăm acum, cine-i pentru? Potrivă? Abțineri se respinge. Deci, acum votăm trei amendamente identice. 512, ocupare 68 și Econ 22. Cine-i pentru? Potrivă, abțineri se respinge. 513. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pe următoarea pagină, articolul 9, aliniatul 2, 517 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 518 și 519 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele cad. Este 22 nu-l votăm, e identic în substanță. Urmează 525. Cine-i pentru? Potriva abțineri se adoptă. Eu trec la pagina 48 de documentul meu, la mijloc, amendamentul Gutierrez Cortines 538. E clar pentru toată lumea ce votăm? Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 539 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 541 pentru. 539. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, 7 împotrivă. Îmi pare rău. Se pare că obosesc. 539 adoptat în mod clar. 541 acum. cine pentru? Împotrivă. Vom verifica. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru, 27 împotrivă. Se respinge. Urmează două amendamente identice, 540 și 508, 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 542. Cine-i pentru? potrivă Abțineri se respinge. Urmează amendamentul 24 și IMCO 53. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 543. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 544. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. La pagina 50, în cazul meu, am amendamentul IMCO 55. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Pe aceeași pagină, amendamentul din partea Comisiei pentru Ocupare 75. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Cred că se adoptă, dar vom verifica. Deci e vorba de amendamentul M plus 75, pe care îl verificăm prin vot electronic. Articolul 10, aliniatul 2A, aliniatul 2A nou. E clar ce verificăm? Bine. Să închis votul. 32 pentru, 19 împotriva, nicio abținere. Se adoptă. Amendamentul 554 McAven, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 555 cade. 556, cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 557 Hegi pentru. Împotriva abțineri se respinge. Yeah, okay, okay. It was identical with... Acesta a fost identic cu jurii 5. De Deci am votat deja acest lucru. Nu, invers. Am votat uh, jurii 5. Votăm acum jurii 5. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. 558. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Jurii 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. 22 in favor. 22 pentru, 30 uh, împotriva se respinge, jurii 7, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Articolul 12, 559, Crupa. Împotriva, abțineri, se respinge. 562, cine este pentru, împotriva, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul. Verificăm 5-6-2 al doamnei Ferreira. S-a închis votul. 20 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 560. Doamna Corvei, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, Poate e la fel, însă prefer să verificăm electronic. Verificăm 560. S-a, de, s-a uh, închis votul. 21 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Trei amendamente identice. 561, MPL 77, Econ 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 563, IMCO 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Employment 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. IMCO 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Putem trece acum, peste câteva pagini, la mine, pagina 55. Articolul 12, alineatul 2A9. Primul pe care îl supun la vot, 595. Uh, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 594, cine e pentru, împotrivă, abțineri, verifică. 596, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 597, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. În cazul meu, pagina 60, la mijlocul paginii, articolul 15, aliniatul 1, primul amendament, 646. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 647 și Employment 98. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 648. Ferreira. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 649. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 650, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 651, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 652, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă prefer să verificăm. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru, 25 împotriva, Se adoptă. 653. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. De asemenea. 653. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Trei identice, 364, 365 uh, și unul de la ITRE, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplu uh, 99 pentru împotrivă verificăm. Ample 99 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Ample 100, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, aceeași majoritate. 656, Weisgerber Ulmer pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 660 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 661 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 659 cade, cade. 657 cade și acesta. 661 am votat deja dar putem verifica prin vot electronic 661 Andreevs. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 34 împotrivă. Se adoptă. Următoarele două cad. Trecem la 662 Brepels pentru, împotriva, vom verifica prin vot electronic. S-a închis votul. 20 pentru, 34 împotriva abținere, se respinge. Următoarele trei identice, 663, 667 și IMCO 69, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Următorul cade. 34, 664 și IT 39 acum identice. cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 665. cine pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. 666. Pentru. împotriva Abțineri. Se respinge. 667. Pentru. împotriva Vom verifica 667. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 668 și cu 70, cine pentru? Împotrivă, țineri, se respinge. 669, au când pentru, împotriva țineri. Se respinge 670 pentru, potrivă, abțineri se respinge 671 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Urmează două identice, 662-673 pentru, împotriva, abțineri se resping. 674 și Emple 97. Se pare că avem o solicitare de respectare a regulamentului. Domnule președinte, am un amendament oral care este Comisia, în cooperare cu statele membre, pot să desemneze zone frontaliere în care să se testeze inițiative inovante de îngrijire de sănătate transfrontaliere. Aveți deja acest amendament uh, în dosare scris. E vorba de un amendament oral din partea PPE-ului la articolul 15A9 uh, am, și amendamentul 674, Empl 97 și Econ 28. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 675 și 340 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mă scuzați, respins, foarte clar respins. O, numai domnul Fiel a ridicat mâna. Am uh, făcut eu o greșeală. Uh, a fost foarte clar respins. 676 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru 29 împotrivă se respinge. Votăm acum amendamentul 35 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, următorul cade și următorul 679, cine pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica, 679 deci. The vote is closed. S-a închis votul. 22 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 680 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 681 Andreev pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul cade și și următorul. Și trecem la IMCOT 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Ca și următoarele. Trecem mai departe la pagina 64 în documentul meu, articolul 18, liniatul 1. E vorba de amendamentul din partea Comisiei pentru Ocupare 102. Pentru împotrivă, abțineri, vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 29 împotrivă, se respinge. IMCO 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M 103 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 698, Weiss Gerber și Ulmer pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Încă o 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 699 și M plus 104 identice pentru, împotriva, abțineri, se resping. 700 fereira pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 25 pentru, 31 împotrivă, se respinge, 701, cine pentru? Împotriva abțineri se respinge 702 pentru împotrivă abțineri puține persoane au ridicat mâna așa că verificăm prin vot electronic e vorba de 702 s-a închis votul 34 pentru 22 împotrivă se adoptă IMCO 80 cu amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMC 81 pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. IMC 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 39 împotrivă, să respinge mod clar. 703, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. De urmează două identice, 400, 704 M 105 și încă unul identic Econ 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 705. 705. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 706 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Și trecem acum la considerente. Amendamentul 53 pentru. O solicitare de respectare a regulamentului, domnul Peter Lize. Am, domnule președinte, am trimis un e-mail, dar poate ar fi bine să și precizez lucrurile. Avem mai multe amendamente în legătură cu considerentele. Am, am depus împreună cu anumiți colegi să depunem aceste amendamente. Sunt de acord cu raportorul, nu există contradicție. Amendamentul 60 va fi retras, iar la amendamentul 87 retragem a doua parte care începe cu nu cere statelor membre și așa mai departe. Am trimis și înscris uh, prin e-mail uh, această indicație, deci de 87 dispare a doua parte și pe 60 îl uh, retragem. Yeah, okay, I hope that I... Sper că am înțeles. Uh, oricum a fost trimis în scris. Sunteți de acord, deci, că pe lista de vot să sărim pur și simplu peste acestea? Deci, trecem acum la uh, considerente. Amendamentul 5.3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri respins. Următorul cade. 57. Acum cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Econ 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar vom verifica totuși prin vot electronic. Se deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Următorul a fost retras de către Peter Liza din Aur. Încă 1 acum. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se respinge, M 1 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. Pentru că am văzut că Chris David a votat și pentru și împotrivă. S-a închis votul. 20 pentru 35 împotrivă este clar respins. Amplă 2 pentru împotriva, abțineri se respinge, M plus 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 la, în considerentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul cade. Econ 2, cine i pentru? <coughs> Împotrivă abțineri, se respinge. Emplă 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emplă 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins, dar vom verifica totuși prin vot electronic. S-a închis votul. 25 pentru, 30 împotrivă, respins. Ampl 7 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Ampl 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Ocupare 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Mendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Împotrivă? Verificăm. Vot electronic. Prima parte, amendamentului 65 și IMCO 2, identice. S-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. I'm gonna... Se respinge. Vom verifica a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 31 împotrivă, se respinge. În partea Comisiei pentru Femei, 2 pentru, împotriva abțineri. Se respinge IMCO 3 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica acest amendament IMCO 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 40 împotrivă, respins în mod clar. 66 al doamnei Liotard. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul raportorului 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul cade. M plus 10. Acum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 68 al domnului Riotar pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emplu 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează două amendamente identice, 69-70 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alte două identice, 71 și încă 4 pentru, împotrivă, 74 și încă 4, deci cad. Pe lista mea de vot scrie că dacă 69 este adoptat, cad. Bine, cad atunci, spune domnul președinte. Urmează un amendament lingvistic, deci trecem la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 Trecem acum la um, considerentul 9, ITRE 2, pentru, împotriva, abțineri, verificăm prin vot electronic. Vote is closed. S-a închis votul. 34 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Supun la vot 76. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Employment 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Avedament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 și FEM 4 sunt caduce ca și următoarele. 84. Da. Următorul amendament care trebuie votat, 84, este Sinnott, identic cu 85 al doamnei Liotat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem trei amendamente identice, 86, IMCO 6 și 87. a doua parte a 87 a fost retrasă. Deci, votăm 86, 87, încă 6. Cine e pentru? Împotrivă? Prefer să verificăm. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 88, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 91, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 e caduc, 95, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96, chetisină, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 6, cine e pentru, împotrivă, abțineri, prefer să verificăm electronic. FEM 6. S-a deschis votul. The vote is closed. A închis votul. 21 pentru, 34 împotrivă, se respinge. FEM 7, cine pentru, împotrivă, Nu mai ridică nimeni mâinea. Încă o dată, cine-i pentru FEM 7? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 99. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, clar. 100, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc. Amendamentul 7, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iuri, jurii 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 15, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103, cine pentru, împotrivă, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice. 3. 105, 106, 107, 108. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Următorul e caduc. 109, doamne Liotar, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Bun, următorul e caduc, așa cum am anunțat de la început. 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? O 102, 111, ă, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. MPL 16, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. MPL 16. S-a închis votul. 28 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. Cu o diferență minimă. Următorul, următoarele două identice au fost inter... 113 acum. McCaven, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 114. Verificăm 113. Amendamentul doamnei McCaven. S-a închis votul. 23 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Fem 8. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3 identice, 116, 17, 18, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 122. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 121. E caduc? Econ 4 la fel. Următoarele două au fost incorporate în mod direct. 125 dacă se adoptă, e considerat ca fiind un considerent care ar trebui incorporat la INCOP 10. 125. De cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 123. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Următorul 147, 124 și 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 126. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Două amendamente identice, 127 și MPL 17, cine pentru, împotrivă. Îmi pare rău, spune președintele, e cadou greșeala mea, deci trecem la altul, 128 și 129, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse, 130, cine este pentru, 128, 128 și 129. Verificăm. Vot electronic. We are two... Verificăm două amendamente identice, 128 și 129. Yeah. Is it clear? It's... E clar? 126. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 30 împotrivă aveam dreptate. 130. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 131 și 132. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Următorul ITRE 4. Da, ITRE 4 trebuie votat. Pentru că precedentul a fost incorporat. Cine e pentru ITRE 4? Împotrivă? Abține să respinge. Următorul a fost încorporat conform regulii 47. Trecem la 134. cine e pentru? 134. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următorul 135, cine pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 136, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. FAM 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul este caduc. 138, vreau să-l verific, și el este uh, caduc. IMCO 12. Cine-i pentru? IMCO 12. Împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 10, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 139, verificăm, 139, Următorul e caduc. O 141. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 140. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Două identice, 142 și 43. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 18, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 144, cine e pentru? E caduc, bun. Și următorul, deci două identice, 145 și 146. La considerentul 31, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul este 148. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 149. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Employment 19. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 151. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 147. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 150. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 152. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 153. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 154. cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 155, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O lectură. 157, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 20, pentru, nu, împotrivă, electronic. Employment 20. S-a închis votul. 32 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 158, cine-i pentru? E caduc, spune domnul președinte. Da, așa este. E înșelător dosarul meu. 158 cade pentru că 20 employment a fost uh, adoptat și nu 29, cum am zis. IMCO 13. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 160, cine-i pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Employment 21. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Employment 22. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 161. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, că aduc 156. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Cred că se respinge. 156. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Următorul e caduc, 162. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 163, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc. Doisprezece. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 166, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 15, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 8 grupa, la considerentul 39. Îl votăm, deci. Cine-i pentru? 162. Da. considerentul 39A9. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 173 și IMCO 17, identice. cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru 30, 30 împotrivă se respinge. 174 Weisberger Ulmer. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 175 și IMCO 18. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 176 și 177. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O, următorie caduc. 179 al doamnei Grostet, i 5 de asemenea. Trebuie să verificăm pentru că am 5 și 6 împreună. Da, ITRE 5. 179 și ITRE 5 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 180, domnul Ziber, cu amendament oral al raportorului, identic cu IMCO 19. Da, așa este. Îl aveți în uh, dosarele dumneavoastră amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Îmi pare rău, ultimul vot nu trebuia făcut pentru că am adoptat ITRE 5 și de aceea 180 și IMCO 19 sunt caduce. Da, pentru clarificare. Trecem acum la 181 și 182. Weisberger și McCaven. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 3 identice, 183, i 6, employment 23. Cine-i pentru? Sunt caduce. Câteodată vrem să mergem prea repede, sunt prea rapid. Și următorul îi caduc, la fel și următorul, de asemenea. Deci, trecem acum la ultimul considerat, 46A, 46B9, Amendamentul John Bowis 188. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Employment 25. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Employment 26. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Am înțeles. Solicitare de respectare a regulamentului din partea socialiștilor, raportor din umbră Dagmar Rodberen. Mulțumesc, domnule președinte. Nu credeam că trebuie să fac asta, aș dori să ne acordați 5 minute, pentru că se pare că votul final va fi cam uh, strâns. Uh, În calitate de președinte, uh, sunt de acord, a fost un dosar foarte greu, însă aș dori să vă rog să fiți punctual, deci maximum 5 minute. Da? Mulțumesc. So, my dear colleagues, here, please, please take your seat. Uh, Dagmar Odberen ask uh, for some Dragi colegi, vă rog să luați locul. Uh, vom face câteva declarații, însă vom aștepta câteva clipe. Vă rog să faceți liniște. Please, take your seats. Vă rog să vă așezați, dragi, dragi colegi. Doamna Rodberen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că este o procedură neobișnuită, special pentru ultima întâlnire. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că grupul meu politic se va abține la votul final. Am dorit să avem un alt fel de vot, însă există două elemente principale, în special în ceea ce privește temeiul juridic 152 și articolul 83, care sunt elemente cheie pentru grupul meu și câteva dintre amendamentele mele nu au fost votate, aceasta însă n-ar putea justifica acest vot, însă cele două da. De aceea, din păcate, deși îmi pare foarte rău, grupul nostru va trebui să se abțină. Thank you very much. It's, it's very clear. Mulțumesc. O declarație foarte clară. Acum trecem la votul final asupra proiectului de uh, raport modificat. The vote. Everybody had voted. Toată lumea a votat? Toată lumea și-a exprimat votul, nu încă, se pare. Este vot electronic. Toată lumea a votat, încă o dată. Acum închidem votul. 31 pentru, 3 voturi împotrivă și 19 abțineri. Și acum trecem la proiectul legislativ de rezoluție. Îl votăm. S-a deschis votul. Everybody had voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 31 pentru, 3 împotrivă și 20 de abțineri. Felicitări raportorului, domnul Bowis. Raportul a fost adoptat și felicitări tuturor participanților, tuturor raportorilor din umbră și personalului. Vă mulțumim foarte mult! And... Please don't leave. Vă rog să nu părăsiți sala, pentru că mai avem alte puncte pe ordinea de zi. Următorul punct, punctul 10, o recomandare a Consiliului asupra siguranței pacienților. Raportorul este doamna Sartori. Aș vrea să vă rog, domnul Sartori, dacă putem să trecem direct la vot, da? Atunci pregătiți listele de vot. Începem cu amendamentul. Așteptăm, spune președintele. Everybody got the voting list? Toată lumea și-a pregătit lista de vot. Could we start, please? Acum putem începe. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă abțineri, vom face o verificare electronică pentru amendamentul 32. Everybody had voted. Toată lumea a votat? Nu încă. S-a închis votul. 9 pentru, 34 împotrivă, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 33 cu amendament oral din partea PPD și a grupului socialist. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 este caduc. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este caduc. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 37. Everybody had voted. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 20 împotrivă, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru,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 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă,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 se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, proiectul de raport modificat, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 50 pentru, nimeni împotrivă și nicio abținere. Și acum votăm proiectul legislativ de rezoluție. S-a deschis votul, vot electronic. The vote is closed. S-a închis votul. 50 pentru, nimeni împotrivă și nicio abținere. Felicitări doamnei Sartori și tuturor participanților la acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! So, uh, item 11. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării la stațiile de benzină. Uh, Avem trei pagini de amendamente. Aș vrea să cer domnului Adamu, care îl înlocuiește pe raportor, și vreau să știu dacă putem trece direct la vot. Domnul Adamus Adamo, numele dumneavoastră este scris aici trecut în locul raportorului, deci îl înlocuiți și vreau să vă întreb dacă putem trece la vot. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, puteți trece direct la vot. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Thank you. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Vom începe amendamentul 1. Dacă toată lumea și-a pregătit lista de vot, sunteți pregătiți. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică, să deschizi votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. 21 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 al raportorului pentru. Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 11. The vote is closed now. S-a închis votul. 25 pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. 24. Amendament oral din partea GUE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 cu amendament oral din partea GUE pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul, 28 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 26 cu amendament oral pentru, împotrivă. Ați ridicat foarte puțin mâinile. Vom face o verificare electronică. S-a închis votul. 41 pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 27 al domnului Buzec. Uh, S-a închis votul. 32 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică. We are checking amendment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 Abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 cu amendament oral din partea socialiștilor. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 cu amendament oral din partea GUE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 7. S-a deschis votul, s-a închis votul, 28 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 9. The vote is closed now. S-a închis votul. 27 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 46 pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Andreas ne face o propunere foarte bună înainte de a ne grăbi spre prânz. Înainte de a, votul final vreau să vă anunț că vom face fotografia de grup. Însă înainte trecem la vot, proiectul legislativ de rezoluție. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. The vote is... S-a închis votul. 42 pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportorului, domnul Papadimulis. Sper ca domnul Adamu să transmită raportorului aceste mulțumiri. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, dragi colegi, vă rog să veniți cu toții pentru a face fotografia de grup. Această fotografie se va face în afara sălii de ședințe, deci ne vom duce cu toții afară. Vă mulțumesc!